Doamnă președintă! Ah. <laughs> Good afternoon, colleagues. So the sitting is resumed. First of all, uh... Reluăm lucrările. Bună ziua! În primul rând, vă informez că procesul verbal și uh, textele de ieri au